Da, într-adevăr, Uniunea Europeană trebuie să aplice Basel 3, însă cu partenerii săi internaționali. Dacă nu, va trebui să ne gândim la o alternativă. Vă mulțumesc. Se încheie aici uh, dezbaterea comună. Votul va avea loc mâine. Meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen, Doamnelor și domnilor, trecem acum la următorul punct de pe ordinea de zi. E vorba de raportul domnului Cază, sistemul comun al taxei pe valoare adăugată și obligația de respectare a cotei standard minime. Vom trece la această nouă dezbatere. Va lua cuvântul în primul rând raportorul, domnul Caza, care are patru minute la dispoziție. Vă mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să vă atrag atenția asupra faptului că avem un vot foarte important, am avut un vot foarte important la Comisia Econ. Din păc- avem acum un vot foarte important la Econ și din păcate mulți membri nu vor putea veni deoarece votul de la Econ a început puțin târziu. Așa cum a spus doamna președinte, acest raport pe care l-am pregătit este deosebit de important. Și asta deoarece se referă la sistemele de TVA pe care trebuie să le modificăm. Cu toții știți că au loc negocieri pentru un sistem permanent de TVA. Aceste negocieri durează de ceva timp deja. Deocamdată nu avem nicio soluție. Avem un sistem de tranziție care a fost impus în 1993 și care a tot fost prelungit de-a lungul timpului. După cum știți, nu avem cum să continuăm tot așa și de aceea trebuie găsit o soluție permanentă. Sistemul tranzitoriu de TVA pe care îl folosim în prezent nu produce rezultatele scontate în ceea ce privește piața internă uh, întreprinderile își pierd din eficiență și din uh, uh, și asta nu doar și asta la nivel uh, transfrontalier. De asemenea, să nu uităm că sistemul este vulnerabil la fraude complexe de tip carusel, despre care am discutat și aici la Parlamentul European. Și asta are niște urmări majore asupra veniturilor adunate de statele membre. Soluția pe care trebuie să o găsim nu este una ușoară și putem să o găsim numai după discuții detaliate și după consultări intense. După cum știe toată lumea, Comisia ne-a asigurat de curând că în foarte scurt timp va emite așa numita carte verde, astfel încât să poată avea loc o discuție pe acest subiect. Raportul pe care îl conduc eu cere Comisiei să se asigure că procesul este unul eficient și că se face tot posibilul pentru a garanta un sistem care să facă piața internă mai eficientă. În al doilea rând, acest sistem, acest nou sistem, va introduce sarcini administrative la nivelul sectorului uh, comercial și va lupta în mod eficient împotriva fraudelor fiscale. Acest raport a fost deja aprobat de Comisia Econ, după cum știți, și cere Comisiei să se asigure că se publică propuneri concrete până în 2013, lucru pe care vreau să-l subliniez. Nu trebuie să existe un sistem pe care să îl adoptăm și să intre în vigoare în 2013 doar, ci propuneri care trebuie să fie publicate până în 2013. Aș dori și cred că aici prezint dorința tuturor membrilor Parlamentului, am dorit cu toții ca sistemul să fie implementat înainte de încheierea actualului mandat, astfel încât sistemul actual tranzitoriu să nu trebuie să fie extins. Vom adopta renoirea noului sistem și ne așteptăm să fie făcute eforturi pentru a putea prezenta propuneri adecvate. În încheiere aș vrea să, mulțum- să le mulțumesc colegilor mei, raportorilor din umbră și îmi exprim speranța că vom avea o discuție fructoasă pe această temă, astfel încât să găsim o soluție cât mai repede posibil. Mulțumesc! Mulțumim domnului Casa. Are acum cuvântul în numele Comisiei comisarul Șemeta. Thank you, Mr. President, honorable members. Mulțumesc, domnule președinte, stimați deputați. Aș dori să mulțumesc Parlamentului European și mai ales domnului David Casa pentru raportul uh, său cu privire la propunerea Comisiei de a um, extinde cu 5 ani uh, prevederile în vigoare în acest domeniu. Un aviz al Parlamentului European cu privire la propunerea Comisiei va permite Consiliului să adopte această propunere înainte de finalul anului, înainte ca uh, reg regulamentul actual să expire. La ora actuală, acest subiect se discută în grupul de lucru al Consiliului. Nu există obstacole în calea unei uh, aprobări Uh, în timp util. Conform raportului, raportului CASA, întreprinderile vor avea parte de certitudine juridică și se va crea se, va, um, se vor adopta reglementări cu privire la uh, un TVA uh, armonizat la nivel european. Trebuie să uh, abordăm uh, problemele din uh, sistemul european de TVA, uh, uh, sarcina administrativă foarte mare, frauda și altele. Până la finalul anului voi, propunere colegilor mei, voi propune colegilor mei să publice o carte verde cu evaluarea sistemului actual și cu recomandări uh, pentru viitor. Aștept cu nerăbdare reacții în partea noastră cu privire la modul în care putem să obținem un sistem mai modern, dar și mai robust Uh, în domeniul TVA, dar și cum uh, putem să uh, ușurăm viața IMM-urilor, în același timp limitând frauda. Pe baza acestor rezultate, Comisia își va defini politica viitoare cu, primi, cu privire la TVA la finalul anului 2011. Amendamentele depuse arată în mod foarte clar interesul Parlamentului European Uh, de a discuta, de a se implica în strategia cu privire la TVA din viitor. Sper că vom avea o dezbatere fructuoasă într-o etapă ulterioară în acest sens. Sunt de părere că amendamentele pe care le-am numit sunt depășesc domeniul de aplicare al discuției de astăzi, care se limitează la extinderea temporală. Mai multe dezbateri ar, trebui, ar urma să aibă loc pe baza cărții verzi. Acest lucru este valabil mai ales cu privire la amendamentul care solicită Comisiei să vină cu, să propună um, reglementări uh, finale până la finalul lui 2013. La ora actuală, Comisia nu poate face acest lucru pentru că nu poate prevedea rezultatul consultărilor care vor fi mai largi decât uh, numai uh, pe subiectul TVA. Sper că această dezbatere ne va uh, clarifica uh, prioritățile pentru uh, dezbaterea cu privire la TVA, dar multe lucruri depind de rezultatul consultărilor ce urmează să aibă loc. Mulțumim, uh, domnule comisar. Trecem acum la vorbitorii din partea grupurilor. Din partea PPE, un minut și jumătate, doamna Esaia. Yes. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Propunerea comisiei se axează pe continuarea programului actual până în 2015 și va exista o limită de 10 puncte procentuale, lucru foarte important atunci când dorim să evităm denaturarea concurenței de la un stat membru la altul. Esențial în avizul Parlamentului este cerința de a avea o consultare din partea Comisiei cu privire la înființarea unui sistem comun de TVA. Unele dintre propunerile pe care le-am făcut sunt foarte relevante, fiindcă a sosit momentul în care trebuie să conturăm direcția pe care vrem să o urmăm în ceea ce privește TVA-ul. Pe viitor va trebui să avem sarcini administrative reduse din perspectiva raportorii de TVA pentru a ușura activitatea IMM-urilor. De asemenea, trebuie să putem combate frauda în domeniul TVA-ului. Lucrurile nu sunt foarte bune la nivelul statelor membre și una dintre probleme este legată de creșterea TVA-ului ca sursă de nou venit pentru aceste state membre. Însă soluția aceasta nu va fi utilă pentru statele unde nivelul fraudei fiscale este ridicat. S-au făcut multe încercări și eforturi de a combate frauda și cred că trebuie să avem un nou efort. Mulțumesc. Acum, din partea grupului socialist-democrat, două minute, domnul Cutaș.

Eh, Mulțumim, uh, domnule Cutaș. În uh, numele grupului ALDE, un minut și jumătate, domnul Schmidt. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, dați-mi voie să mulțumesc domnului raportor. În principiu, cred că ar trebui să evităm să controlăm inflația prin uh, TVA, dar atâta timp cât TVA-ul nu uh, interferează cu piața uh, unică, um, putem accepta diferențele în acesta. Profesorul Monti spunea că chiar și diferențele de astăzi pot avea un efect negativ asupra pieței interne. De aceea solicităm un sistem fix de rată a TVA-ului, astfel încât în viitor să ne asigurăm că directiva cu privire la TVA face parte din piața internă și nu servește interesele statelor membre individuale. După cum a spus și Comisia, este foarte important să reducem și uh, sarcina administrativă și să ajutăm administra, administra, uh, administrația, administrarea financiară, mai ales uh, în cadrul uh, IMM-urilor. Aspectele fiscale sunt aspecte naționale, bineînțeles, uh, și vrem să rămână așa. Dar să nu uităm că o piață unică da, ce funcționează bine solicită mai multă uh, cooperare decât uh, avem astăzi. Și asta și în domeniul fiscal. De aceea sper că um, Comisia va analiza aceste propuneri și um, va considera aceste condiții ca fiind foarte importante pentru piața unică. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Schmidt. Trecem acum la procedura intervențiilor spontane. Doamna Băsescu, un minut, vă rog. Nu este la señora Băsescu? Bueno, pues... Nu este doamna Băsescu în sală. Atunci atunci nu va, poate, va putea să mai ia cuvântul. Domnul Pașca are cuvântul atunci. Mulțumesc, domnule președinte, stimate domnule comisar, stimați colegi. Proiectul comisiei propune o rată minimă de TVA pentru următorii 5 ani până în 2015 deși înțeleg uh, obiectivul de a garanta siguranța legislativă, cred totuși că s-ar putea îmbunătăți și mai bine, s-ar putea îmbunătăți armonizarea în continuare. Foarte multe întreprinderi și foarte multe fraude arată că sistemul de TVA în Europa este foarte prost organizat și aceasta nu este numai o problemă care ține de TVA, ci și de regulile care se aplică în comerțul internațional. Aceasta permite o fraudă în foarte multe situații, aproape în condiții legitime. Aș dori de aceea să mai fac câteva precizări și anume că în, pentru binele IMM-urilor și întreprinderilor în general ar trebui să analizăm sistemul de TVA în Europa. 2013 mi se pare un obiectiv real și această problemă ar trebui să fie rezolvată printr-o reglementare mai bună. Mulțumesc. Are cuvântul acum un minut domnul Broms. Mr. Broms. Domnul Broms. TVA-ul trebuie să reflecte întotdeauna nevoile de cheltuieli. Dacă ă, stabilim această taxă altfel, ă, luăm banii de la oameni și apoi hotărâm pe ce să îi cheltuim. Armonizarea TVA-ului la un standard comun, o, o rată de TVA redusă, care a fost propunerea Comisiei 93, ar lua și mai multă putere din partea statelor membre. Până la urmă, taxele sunt o caracteristică a suveranității statelor membre și statele membre ar fi transformate în niște apendice fără competențe eh, dacă se face acest lucru. Armonizarea TVA-ului se referă la centralizarea și consolidarea puterii Uniunii Europene. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Bronz. Doamna Băsescu dat fiind că v-ați întors, ați fost disciplinat, așa că aveți cuvântul un minut. Mr. President, and I want to apologize because it was a vote in... Domnule președinte, am cer scuze, a avut loc un vot la Econ. În materie de TVA trebuie să vizeze reducerea sarcinilor administrative, eliminarea obstacolelor fiscale

Mulțumesc, doamnă Băsescu. Are cuvântul acum uh, domnul comisar. Thank you, Chair, uh, honorable members. Mulțumesc, domnule președinte, stimați deputați. Aș dori să vă mulțumesc pentru comentariile și observațiile făcute în timpul acestei dezbateri. Mă bucur să văd că Parlamentul European și Comisia sunt de aceeași părere cu privire la faptul că sistemul actual trebuie reformat. După cum am spus în remarcile de deschidere, salut spiritul amendamentelor legate de viitorul TVA. Totuși, Comisia consideră că această propunere tehnică se referă numai la extinderea temporală a nivelului minim de TVA, a, nive, a ratei de TVA standard. Propunerea cu, observația cu privire la o nouă propunere Uh, ne, ne arată numai de ce trebuie extinsă această perioadă în mod temporar. De aceea nu trebuie să ne uh, ocupăm acum de noile cadre și noile obiective ale noii strategii. Repet, de asemenea, că astăzi Comisia nu poate să își asume o dată pentru o propunere legislativă viitoare cu privire la rata TVA-ului. Întâi trebuie să avem o dezbatere cu privire la viitorul TVA, care ne va Uh, arăta care sunt prioritățile pe care apoi Comisia le va lua în considerare. Rezultatul acestor dezbateri va, va sta la baza um, propunerii Comisiei. Noi suntem pe care să finalizăm uh, lucrul la Cartea Verde și în următoarele săptămâni vă vom oferi întrebări uh, care să fie dezbătute de către dumneavoastră, de către statele membre, de către public, de către părțile interesate. Aceste întrebări sunt inclusiv uh, lucruri care au fost menționate în dezbaterea de astăzi. Așadar, aștept cu nerăbdare dezbaterile foarte fructoase din viitoarele luni, care ne vor permite, nouă celor de la Comisie, să elaborăm o strategie mult mai bună pentru viitorul TVA. Mulțumesc! Mulțumim, domnule comisar. Domnule Casa, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule președinte. Toħroġ din green paper biex ikonna dan id-dibattitu nkun nistgħu nidħlu aktar fil-font dwar proposti li ħad toħorġu biha il-Kummissjoni. Kif qalu l-sħabi f'din il-Kamra. După cum au spus și colegii mei, trebuie să eliminăm toate încercările de fraudă din sistem, trebuie să ajutăm sectorul companiilor să depășească obstacolele și barierele cu care se confruntă în sistemul actual și vrem să construim o piață internă mai eficientă. N-am intrat în detalii cu privire la soluții, ce se cere aici de la comisie este să se prezinte propuneri cât mai repede posibil, astfel încât să avem o discuție cu privire la acest nou sistem, pentru ca în cele din urmă să avem un sistem de TVA mai eficient decât cel actual. Înțeleg că obiectivul acestui raport este să extindem perioada de timp. Trebuie însă să atragem atenția Comisiei că suntem dornici să primim propuneri din partea acesteia, astfel încât să putem să vă prezentăm și noi ideile noastre pentru un sistem mai echitabil. Mulțumim, domnule Casa, spune domnul președinte. Încheiem discuția și mâine va avea loc votul la 11 și jumătate. Trecem acum la ajutorul de urgență pentru Haiti și dăm cuvântul în primul rând doamnei comisar